Uh, uh, Stimați colegi, trecem la punctul 14 despre ordinea de zi. Îl salutăm pe Roberto Gualtieri, șeful uh, Comisiei Econ. Este vorba despre controlul fluxurilor de bani lichizi care pătrund și ies din Uniunea Europeană. Este un subiect de actualitate și îi salut pe membrii Comisiei Econ uh, veniți la această ședință comună. Nu este pentru prima dată că noi colaborăm cu Comisia Econ în baza uh, articolului 55 uh, Știți că uh, este un subiect uh, foarte important, inclusiv în contextul uh, combaterii terorismului și luptei împotriva crimei organizate. Deci, trebuie să luăm măsuri pentru a stopa activitățile infracționale și acesta este principalul subiect îi dau cuvântul acum lui Roberto Gualtieri pentru a uh, prezenta subiectul. Mulțumesc, Claude. Este o plăcere pentru mine să mă aflu aici, să începem o procedură în baza uh, regulamentului 55, în colaborare cu Comisia Libe. Am uh, cooperat foarte bine în ce privește combaterea spălării banilor și sunt convins că și în ce privește controlul uh, circulației banilor lichizi uh, înspre și în afara, din Uniunea Europeană în afară, uh, va fi o activitate pe care o putem desfășura bine ca și atunci când am încercat să combatem spălarea banilor și evaziunea fiscală. Deci considerăm că proiectul de raport este unul foarte reușit. Mulțumesc, îi dau cuvântul acum coraportorului din Comisia Libe, Juan Fernando López Aguilar. Cinci minute. Mulțumesc, domnilor președinți Moraes și Gualtieri pentru ocazia pe care mi-a ofertit să prezint acest proiect de raport pentru controlul acestor cash flows. Mulțumesc și secretariatului pentru că a organizat această reuniune specială, pentru că um, trebuie să colaborăm mână în mână membrii Comisiei Libe și membrii Comisiei Econ în acest demers de a combate activitatea teroristă prin uh, blocarea surselor financiare. Este începutul unei activități uh, reușite, desfășurate în cele două comisii, LIBE și ECON, doamna Delvo și cu mine eh, eh, am eh, conlucrat în acest domeniu și, sigur, și echipele noastre au colaborat în redactarea acestui proiect de raport într-un termen rezonabil. Combaterea terorismului este principalul obiectiv, combaterea terorismului și crimei organizate și măsurile care pot fi luate la nivel european pentru stoparea finanțării activităților uh, teroriste. Deci putem, uh, ne, prin această inițiativă, să găsim formule de uh, control asupra circulației banilor, mișcările de cash înspre Uniunea Europeană, în afara Uniunii Europene, dar și pentru a proteja cetățenii europeni și companiile europene. Aici uh, activitatea vamală și activitatea administrativă de control uh, se află în centrul atenției, inclusiv controlul pasagerilor, cooperarea între autoritățile vamale uh, ale statelor membre um, este esențială la granițele externe ale Uniunii Europene. În decembrie 2016, Comisia Europeană a luat o serie de inițiative, un pachet de măsuri pentru uh, consolidarea prevederilor legale în Uniunea Europeană care să stopeze fluxurile ilegale de cash și această propunere uh, a avut loc în cadrul angajamentelor în uh, planul de acțiune pentru combaterea terorismului și în mod special finanțării terorismului. În februarie 2016 deja uh, au fost prezentate aceste măsuri. Cum trebuie să vedem care sunt regulamentele pentru acest cash control, pentru că deja în 2005 au fost luate unele măsuri în 2014, uh, au fost uh, completate uh, pentru a, o mai bună funcționare a prevederilor între statele naționale și, de asemenea, pentru o mai bună cooperare între autoritățile vamale din statele membre. Modificările propuse de către Comisie pentru uh, un control mai ferm al uh, persoanelor care intră și uh, intră în Uniunea Europeană. Ei pot deține bani lichizi cel mult 10.000 de euro sau sub forma unor mărfuri de mare valoare. Deci autoritățile altfel sunt îndreptățite să acționeze și uh, uh, pot interveni în cazul în care există suspiciuni de activitate infracțională să uh, intervină chiar dacă uh, sumele purtate de indivizi la ei uh, sunt mai mici de 10.000 de euro. De asemenea, există unele măsuri legate de cardurile de plată preplătite, care până acum nu au uh, fost uh, cuprinse în aceste declarații vamale. Deci acum se includ în acest proiect și aceste formule. De asemenea, este uh, permisă uh, reținerea sumelor uh, la graniță dacă există suspiciuni plauzibile legate de o activitate infracțională. Deci, acestea ar fi propunerile de asemenea, trebuie să fie garantată o aplicare uniformă a activităților de control. Trebuie să existe și un management al riscului privind managementul informațiilor, schimbului de date și prevederea informării de către statele membre către comisie în cazurile de suspiciune. Și uh, cu raportoarea din uh, Comisia Econ, doamna Delvo, ne va furniza explo, uh, explicații suplimentare în legătură cu uh, aceste fluxuri de cash, măsurile și prevederile necesare pentru uh, sistemul de furnizare de date și mecanismul uh, serviciilor secrete pe plan european, care de asemenea acest, uh, că pot să se implice în această activitate. Doamna Delvo și cu mine rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru discuțiile care vor urma acestei prezentări, dar uh, Întâi să o ascultăm pe co-raportoare. Domnul Gualtieri, dăm cuvântul doamnei Delvo. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere buna colaborare și raportul excelent pe care coraportorul l-a elaborat, mă voi limita să vă prezint câteva amendamente pe care le propunem textului Comisiei. Aducem unele precizări. La articolul 2 adăugăm uh, o definiție privind purtătorul uh, banilor lichizi Completăm la articolul 3 informațiile care sunt solicitate în baza declarației vamale pentru o mai mare eficacitate a activității autorităților competente. După aceea, în articolul 8, propune o uh, reducere a termenului în interiorul căruia autoritatea competentă trebuie să transmită informația privind declarația uh, vamală uh, grupului de uh, informații. După aceea, în legătură cu articolul 13, care prevede sancțiuni pentru nedeclararea banilor lichizi aflați la persoana care trece frontiera, constatăm că există disparități în ce privește sancțiunile prevăzute și dorim să evităm uh, turismul infracțional. Deci uh, trebuie să ne gândim că diferența poate fi între 20 și 40% legată de suma pe care se transportă sub formă cash uh, între statele uh, membre și uh, există și posibilitatea să nu fi obligat să declari sumele cash. După aceea, pentru a preveni formulele prin care persoanele care comit aceste infracțiuni uh, doresc să varieze um, intrările în diversele state membre, trebuie să existe o formulă de schimb de informații performant între statele membre, informații um, obținute de autoritățile vamale, pentru a nu permite crearea și nu este nevoie în acest scop de crearea unor structuri uh, de schimb de informații suplimentare. După aceea, Comisia, printr-un act delegat, a modificat prevederile din anexa H. Noi acceptăm măsura propusă de către Comisie pentru că va trebui să putem reacționa repede dacă vor exista noi formule ilicite de introducere a banilor cash în Uniunea Europeană și după aceea există și reguli tehnice pentru schimbul de informații care sunt propuse de către Comisie. În ce privește criteriile care definesc gestionarea riscului printr-un comportament suspect. Aici, de fapt, nu este vorba neapărat despre o chestiune tehnică, este vorba de o chestiune foarte sensibilă și noi propunem ca aceste criterii să fie stabilite prin acte delegate și nu de acte prin punere în aplicare. Și aș dori să mai menționez un element care a creat uh, discuții în Consiliu. Problema banilor lichizi care sunt uh, transferați prin poștă. Deocamdată nu există obligația de a face declarații legate de aceste sume, dar uh, noi uh, am ascultat explicațiile, argumentele care au fost furnizate. Există dificultăți practice pentru uh, a completa o asemenea declarație. Cine ar avea obligația să facă expeditorul sau destinatarul? care poate să spună că nu era la curent cu acest demers. Deci, uh, după aceea, ce stat membru uh, trebuie să aibă obligația pentru asemenea declarație, pentru că de multe ori banii în interiorul Uniunii Europene circulă și printr-un alt stat decât statul final de destinație. Deci, um, va trebui să vedem cum se va putea uh, rezolva această problemă, dacă se trebuie introdus obligativitatea declarării, inclusiv pentru transferul poștal în regulament sau nu. Există aici mai multe considerații și s-ar putea opera unele modificări și într-o perioadă de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a regulamentului. Sunt chestiuni asupra cărora putem să ne pronunțăm în cadrul dezbaterii. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim. Acum o să vă rog să nu depășiți uh, câte două minute raportorii din umbră de la uh, EPP, Comisia Icon Fulvio Martucera. Mulțumesc pentru munca inițială care s-a desfășurat, un proiect uh, foarte interesant care se referă la între aspectele esențiale și mai modul în care banii în numerar sunt utilizați pentru a desfășura activități infracționale. Suntem în statul de drept, nu într-un stat polițienesc și în acest raport trebuie să evităm crearea unei culturi a suspiciunii. Nu ne dorim puteri extraordinare, nelimitate, care să fie date poliției sau autorităților vamale. Mă refer la situații în care suma transportată este mai mică decât pragul stabilit. În proiectul de raport sunt cuvinte de genul suspiciune, bănuială, sau sintagme de genul uh, că s-ar putea să existe intenția săvârșirii unei infracțiuni și așa mai departe. Deci, trecerea liniei de demarcație dintre statul de drept și statul polițienesc uh, e ceva în legătură cu care avem nevoie de precauție. Să nu le permitem autorităților polițienești să aibă puteri uh, discreționare de anchetare și urmărire a cetățenilor europeni pe baza unei simple bănuieli. Dacă vrem să reducem pragul de la 10.000 de euro în jos, foarte bine, dar important este să stabilim reguli limpezi care să ofere un cadru decent și să nu lase un spațiu discreționar. E de asemenea important să există un caracter privat cu privire la date și la păstrarea datelor. Trebuie să vegem că simpla deținerea banilor în numerar n-ar trebui privită ca lucru incriminant. În țara de unde vin eu, numerarul continuă să fie principala modalitate de efectuare a tranzacțiilor. Din păcate, asta înseamnă că multe magazine și societăți comerciale n-au nici măcar cel mai simplu sistem electronic de plăți. Bitcoin și alte monede virtuale sunt și ele o problemă, pentru că autoritățile de combatere a mafiei din Italia au subliniat modul în care se pot utiliza în mod abuziv de către organizațiile de infractori. Sunt diverse probleme și provocări cu care ne confruntăm în prevenirea infracțiunilor prin astfel de tranzacții. Mulțumim. Domnul Adamov de la LIBE, din partea PP. Este domnul Adamov? Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, взимам думата от името на... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vorbesc în numele domnului Radev, care este raportor de la PP. Vă cere scuze că nu poate să fie de față. În ultimii trei ani, Uniunea Europeană a consolida măsurile de securitate, în special măsuri de combatere a finanțării terorismului și crimei organizate pentru Europa mai sigură. Modificările la regulamentul cu privire la controlul de sume numerar de peste 10.000 de euro care intră sau ies din Uniunea Europeană merg în direcția cea bună, pentru că o să acopere alternative la numerar, o să dea puteri alternative autorităților competente și o să îmbunătățească cooperarea dintre acestea. În același timp, ca raportor din umbră la a cincea directivă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, aș vrea să fac un apel la dumneavoastră să nu facem o confuzie între dispozițiile din a cincea directivă cu cele din textul de față aceste texte se completează reciproc, deci trebuie să ținem cont de distinția dintre ele. Domnul Radă așteaptă cu interes să aibă o cooperare fructuoasă între cele două comisii și vă mulțumesc pentru atenție. Bertolucci. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba germană pentru grupul ECR obiectivele uh, pot fi susținute. Din acest punct de vedere, suntem alături de toate celelalte grupuri politice. Este important ca orice activitate infracțională care se finanțează prin transferul de bani cash în uh, Uniunea Europeană uh, trebuie să fie uh, blocată. Dar trebuie să avem în vedere că măsurile pe care le propunem noi pot să creeze probleme pentru cetățenii onești care intră sau ies din Uniunea Europeană, să fie deci măsuri proporționale uh, ca să poată fi încununate de succes. Eu, în calitate de eurodeputat, călătoresc foarte mult și uh, destul de frecvent uh, completez formulare în care sunt întrebat dacă introduc 10.000 de dolari în țara în care urmează să intru. Eu neg acest lucru, dar mă întreb câte persoane care în uh, scop ilegal poartă asupra lor uh, peste 10.000 de dolari sau de euro cash, uh, declară uh, că au acești bani la ei sau nu. Deci trebuie să ne întrebăm dacă regula pe care noi o propunem uh, servește sau nu cauzei și din acest punct de vedere am deja dubii. Și uh, merge, de fapt, uh, poziția mea cam în aceeași direcție ca uh, poziția exprimată de colegul Matius Ielo. Trebuie să încercăm să nu obligăm pe toată lumea să facă declarații. Ar trebui uh, întărită competența vameșilor să poată să acționeze atunci când există o suspiciune întemeiată. Dar aș fi dispus ca împreună cu ceilalți raportori din umbră să colaborez uh, pe marginea propunerilor făcute de către comisie și de către raportorii noștri. Este salutar faptul că raportorii încearcă să ofere o definiție mai precisă și cred că și um, uh, uh, abordarea de a nu ne concentra doar pe bani cash, dar și pe uh, alte obiecte de valoare um, care ar putea fi eventual uh, înstrăinate să ne concentrăm. Iarăși, nu știu dacă până la urmă însă o persoană care poartă un ceas Rolex cu diamante uh, trebuie neapărat să fie bănuit că este infractor sau nu. Uh, eu cred că dacă diamantele sau pietrele prețioase sunt uh, ascunse undeva în geamantan sau cardurile uh, preplătite se află acolo, dacă persoana nu le declară și nu este prinsă, în continuare uh, infracțiunile pot fi comise. Deci eu cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe suspiciunile care au apărut uh, și să acționăm atunci decât să îi supunem pe toți acestei proceduri. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Dalton de la Libe ECR. Mulțumesc. Domnule președinte, mai întâi aș vrea să le mulțumesc raportorilor pentru munca de până acum. E dificil când sunt două comisii care încearcă să lucreze împreună. Suntem cu toții conștienți că regulamentul anterior legat de uh, banii numerari are cam 100.000 uh, de declarații și e vorba de infracțiuni ordinul la 27 de milioane, 30 de milioane. Deci s-au dat deja instrumente pentru a face treaba, dar infractorii se adaptează și trebuie și noi să ne adaptăm. Combaterea spălării de bani murdari și a finanțării terorismului sunt priorități uh, cheie și acest raport își propune să facă asta prin mai multe modalități, prin extinderea definiției numerarului. Toate acestea, când extindem definiția sau facem alte modificări, trebuie să fim atenți. E echilibrul la care s-a referit PP și care e foarte important. Trebuie să ținem cont de impactul asupra persoanelor care optează să transporte legitim bani în numerar uh, dincolo de frontieră. Trebuie să recunoaștem prin definiție că aici încercăm să avem de-a face sau să-i prindem pe cei pe care prin definiție vor să se sustragă legii. Deci trebuie să fim foarte atenți când și cum facem asta, să vegem că nu punem o povară majoră pe cei care transportă legitim. Am auzit diverse întâmplări de oameni care au încercat în mod legitim să se ducă cu banii numerari și au dat de probleme. Cât timp e echilibrul just, o să vă sprijine și grupul CR, dar trebuie să vedem și proporționalitatea. Dacă vrem să ne gândim să includem cardurile preplătite, oare chiar este ceva proporțional? Infractorii, în general, nu vor să fie prinși și adesea nu călătoresc cu bani în ei. Deci cred că extinderea obligațiilor de dezvăluire se includă și banii neînsoțiți e binevenită. Limita pentru păstrarea numerarului e un alt subiect de discuție între raportei în umbră. Știu că sunt unii care vor o perioadă mai îndelungată, dar trebuie să găsim un echilibru să nu fie o povară disproporționată pe inocenți care sunt prinși de această dispoziție. Dar cea mai mare îngrijorare este că unele aspecte par să se concentreze pe chestiuni instituționale mai degrabă decât pe problema de care încercăm să ne ocupăm. Trebuie să închideți, pentru că la 1 și 10 trebuie să suspendăm ședința. Nu mai am foarte mult de spus și n-am, nu chiar m-am lungit cu vorba, spune vorbitorul. Sunteți singurul care v-ați lungit. Da, atunci o să închei foarte rapid. Mulțumesc. Scuze, n-am auzit că n-am decât două minute. Dar statele membre și autoritățile, unitățile financiare care se adresează unității europene de inteligență financiar trebuie să respecte principiul subsidiarității. Mulțumesc, spune președintele de la ALDE, Econ Nils Torbaț. Mulțumesc. Uite un exemplu bun ce înseamnă să furi timpul altuia. Vă mulțumesc. Foarte succint. Știu că e o sarcină dificilă pentru oricine, pentru că în bezile umoristice desenate vedem cât de ușor se identifică infractorul, pentru că e cu masca neagră. În viața reală e mai greu, lumea nu poartă masca neagră. Mă bucură modurile în care Comisia și coraportorii încearcă să se ocupe de problemele reale cu care ne confruntăm, lipsa de informații, e nevoie de mai multă cooperare între unitățile de informații financiare din statele membre și țările terțe și tot ce putem inventa în această privință e extrem de binevenit. Antevorbitorii s-au referit deja la banii neînsoțiți, sunt și eu de aceeași părere vom lucra la raport împreună cu colegii la amendamente și încercăm să avem cât mai multă eficiență și dau 50 de secunde altor sau altui vorbitor. Okay, we move directly to... Trecem la Barbara Kappel. Danke, danke. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că mi-a acordat 50 de secunde. De fapt, esențialul s-a spus. Acest proiect de raport aduce o îmbogățire sau completare și o mai clară definire a regulamentului 1889 și eu cred că este nevoie de o armonizare inclusiv ce privește sancțiunile iar foarte important pentru mine este principiul proporționalității. Pentru că dacă extindem definiția de la bani cash, la obiecte de valoare, la aur, ce face o persoană care poartă uh, la mână un uh, ceas de aur și nici măcar nu cunoaște valoarea exactă a acestui ceas? Eu cred că Trebuie să acționăm proporțional să ne îndepărtăm într-adevăr de la uh, aceste chestionări de rutină și să ne îndreptăm inclusiv înspre acele situații uh, când există suspiciuni uh, în care uh, oamenii nu au la ei suma de 10.000 de euro, ci mai mici. Eu cred că sprijin o asemenea reorientare spre cazurile care urmează să fie analizate pentru că există suspiciuni. Doamna Ana Gomez. Va fi foarte dificilă implementarea se pare că implementarea nu va fi foarte serioasă. Când, de exemplu, statele membre consideră că PNR e un instrument de combatere a terorismului, dar au uitat să introducă și controlul avionelor private. Majoritatea banilor spalați de cleptocrație din Europa vine la aeroporturi cu avioane private și nu le controlează nimeni pentru că sunt private. Întrebarea mea. Există, nu știu, am auzit că nu e în domeniul de aplicare al directivei. Transferul de bani cu serviciile poștale. Bănuiesc că asta include servicii de genul uh, Western Union. Dacă vorbesc cu unitatea de informații financiară din Portugalia, asta îi preocupa în primul rând. Ce face Western Union? Asta e inclus sau e exclus? Și apoi, în fine, dacă vorbim de numerar sau bunuri valoroase, în zonele libere, porturile libere din Uniunea Europeană, sunt obligate sau nu să respecte aceste dispoziții? Mulțumesc. Bun. Mai avem două minute pentru coraportori pentru ultimele observații. Cine vrea să înceapă? Both? Amândoi deodată. Foarte bine, în ordinea inversă. Doamna Delvo, mulțumesc. Vreau doar să clarific că bijuteriile nu sunt incluse la metale prețioase. Nu vă îngrijorați, puteți purta câte Rolex-uri doriți pentru că în anexă se dă definiția ce trebuie considerat ca fiind echivalent cu numerarul. Servicii poștale, să răspund la întrebarea Anei, sunt incluse, dar întrebarea care se pune este că nu există obligația de declarare, ceea ce e un subiect de discuție și la Consiliu și există o, major, o majoritate în favoarea ideii de a nu include obligația declarării pentru servicii poștale. E un subiect care rămâne de discutat între noi, dacă vrem să fie inclus sau nu. Din câte știu eu, avioanele private ar trebui și ele să fie controlate de organele vamale. În legătură cu Bitcoin, e un subiect de îngrijorare legat de infracțiuni, dar bitcoin Bitcoin-ul nu e numai rar nu e material, nu există fizic. Iată de ce nu e inclus în acest regulament și aștept cu interes să avem o bună colaborare cu raportorii din umbră. Domnul Lopez Aghiar și mai concis, merg pe linia și explicațiile precizate de doamna Delvaux. Am luat notă de toate preocupările legitime și, desigur, că suntem de acord cu îngrijorarea legată de impactul asupra cetățenilor obișnuiți care n-ar trebui să fie supuși unei bănuieli eh, nediscriminate. Dar trebuie să precizăm foarte clar că nu e vorba de bijuterii personale, ceasul personal de la mână sau lucruri pe care le găsești de obicei într-un bagaj obișnuit care trece pe la vamă. Trebuie să ne concentrăm pe sume mari de bani care trebuie declarate și pe aur uh, solid. Am discutat aprofundat cardurile preplătite pentru că ni s-a spus, ni s-a relatat că sunt uh, utilizate în mod abuziv ca modalitate de ocolire a domeniului actual de aplicare al regulamentului. Oricum, cred că este spațiu de manevră în discuții și va exista disponibilitatea de a coopera și de a ține cont de toate <clears throat> aspectele subliniate care sunt uh, rezonabile pentru a avea compromisuri rezonabile întotdeauna. Mulțumesc. Bun, am ajuns la sfârșit. Vreau să spun că termenul pentru amendamente este 25 octombrie la ora 3 după amiază, examinarea amendamentelor pe 2 noiembrie și votul în comisie, în ambele comisii, 4 decembrie. Mulțumim colegilor de la Econ și Libe și lui Roberto pentru conlucrarea pe mai departe a comisiilor între raportori și raportori din umbră. Iar Comisia Libe își reia activitatea la ora 2. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru atenție.